dat în primă lectură și reluat integral de către Consiliu. Deci, se pot vota fără nicio problemă celelalte amendamente. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Luling. Această discuție foarte interesantă ia acum sfârșit, spune doamna președinte, mâine va fi votul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o recomandare pentru a doua lectură a doamnei Țicău referitoare la performanța energetică a clădirilor. Și pentru a începe, îi vom da cuvântul doamnei raportor. Doamnă Țicău, aveți 4 minute. Doamnă președintă, domnule comisar,

dispoziii referitoare la eliberarea i afiarea certificatelor de performană energetică includerea indicatorului de performană energetică din certificatul de performană energetică al clădirii în anunurile de vânzare sau închiriere a clădirii sau a unei pări a acesteia

Domnul Oettinger acum. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, în politică ai des raror ocazia de a denumi anumite acte ca situații în care toată lumea câștigă. Astăzi avem un astfel de act în fața noastră. Avem reformarea, versiunea reformată a directivei în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor. Acestea uh, acestora li se datorează 40% din consumul de energie, 35% din totalul emisiilor în Uniunea Europeană. Uh, aceste măsuri administrative pentru a reduce consumul energetic al clădirilor se poate aduce o contribuție foarte importantă pentru atingerea obiectivelor noastre 20-20-20 de reducere a uh, gazelor, emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a eficienței energetice. În același timp, ne creștem securitatea în ceea ce privește aprovizionarea energetică și creăm locuri de muncă în aceste domenii. Uh, directiva reformată aduce noi reglementări naționale care să ceară uh, mai exigent respectarea unor indicatori energetici pentru a reduce uh, consumul de, energență, de energie al consumatorilor, al tuturor clădirilor. Trebuie să Uh, salut aici trei elemente importante din această directivă, care din punctul nostru de vedere sunt un mare progres. În primul rând, în primul rând, faptul că există niște indicatori naționali pentru clădirile noi. Astfel, clădirile noi vor fi uh, clădiri nepoluante. Uh, este vorba de clădiri mai mari și, de asemenea, de clădirile care trec prin procese de reformare majoră. În al doilea rând, versiunea reformată îmbunătățește informarea cetățenilor pentru locatari, pentru uh, cei care închiriază. Aceștia vor avea informații cu privire la consumul energetic al clădirii și cu privire la potențialul de economisire uh, în uh, acest domeniu. Astfel se realizează uh, nevoia de informare, astfel încât să fie uh, stimulată, uh, stimulat procesul de reducere a consumului energetic. Și până în 2020, uh, aceste clădiri, de fapt toate clădirile, vor trebui să corespundă celor mai stricte uh, norme energetice. Și până atunci, Uh, toate clădirile trebuie să ajungă la nivelul cel mai bun de performanță energetică. Această directivă este o mare reușită în politica energetică și de aceea vă, mul- vă mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European, mai ales doamnei Țicău, pentru care am colaborat foarte bine în ultimele luni și de asemenea vă mulțumesc pentru că ați adoptat atât de repede acest uh, proiect. Am subliniat că, sigur, această Uh, directivă poate să își îndeplinească potențialul numai dacă este pusă în aplicare în mod rapid și adecvat. Și de aceea statele membre trebuie să folosească toate instrumentele de finanțare, ca de exemplu fondurile europene, fondul de dezvoltare regională, care uh, dă posibilitatea utilizării fondurilor pentru proiecte energetice și care, din păcate, nu prea au fost folosite până acum uh, de statele membre. De aceea dorim să susținem eforturile statelor membre atunci când, aceștia, când acestea transformă clădirile existente. După cum s-a spus, în Comisia de Industrie uh, vom uh, uh, pune la dispoziția acestui proiect pentru toate proiectele în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice 51 de milioane de euro. Eu sunt sigur că cu sprijinul Parlamentului European am făcut cu toții un, par, un pas foarte important înainte și vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Are acum în numele grupului PP, domnul Rubic. Un minut și jumătate. comisar. Domnule președinte, domnule comisar. Wieder ein großer Schritt in die richtige Richtung darstellt. Stimată doamnă Țicău, vă felicit pentru acest raport, pentru că avem în Uniunea Europeană mai mult de 161 de milioane de clădiri care trebuie să fie uh, transformate astfel încât să, consumă, când să consume cât mai puțină energie pentru să, ca să se reducă consumul lor energetic. 40% din consumul de energie este în uh, sistemele de încălzire și răcire ale clădirilor și sperăm că putem să uh, obținem o reducere foarte importantă aici prin renoirea acestor sisteme. Sigur că acest lucru înseamnă și crearea de locuri de muncă, pentru că vom avea nevoie de oameni calificați care să uh, nu doar să transforme clădirile, să le renoiască, și, ci și să construiască clădiri eficiente din punct de vedere al consumului de energie. Uh, ceea ce înseamnă că uh, acest, uh, acest demers este de fapt o cale foarte bună de a ieși din criză prin crearea de locuri de muncă calificate și bine plătite. E clar că Astfel vom reuși să reducem consumul de energie fosilă și să utilizăm cât mai multă energie regenerabile. Eu cred că înlocuirea energiei uh, provenind din surse fosile prin uh, energie regenerabilă este uh, un proiect de viitor care va putea să aducă mari economii la buget Cred că aceste investiții în momentul de față sunt, uh, uh, merită, și merită toată valoarea pentru că pe viitor vor aduce beneficii. Ar trebui să nu ezităm acum în vremuri de criză să investim pentru că aceasta este premisa esențială pentru a ieși din criză cu cât mai puțină birocrație. Mulțumesc! Balcitis, Domnul Balcitis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mai întâi aș vrea să o felicit pe doamna Țicău pentru activitatea depusă la realizarea acestui raport. Acordul cu, cu Consiliul are un scop foarte ambițios, un nou salt calitativ în acest sector. E foarte important acum ca statele membre să implementeze directiva la momentul adecvat Problema performanței energetice a clădirilor este foarte importantă în contextul pieții interne și al energiei. Mm, sectorul construcțiilor, a clădirilor, are cele mai mari capacități de a economisi energie și e ceva foarte important și pentru noile state membre, pentru că există un mare număr de clădiri vechi în țările respective. Și oamenii care locuiesc în aceste clădiri au venituri reduse și trebuie să plătească cele mai mari uh, facturi de electricitate. Ideea de a ne apropia de acea, acel nivel aproape zero înseamnă că cerințele au crescut foarte mult pentru companiile de construcții. E ceva foarte important. E o țintă foarte ambițioasă. Sperăm, domnule comisar și stimați colegi, că acesta se va transpune în practică. Mulțumesc trei minute. Domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe doamna icău care s-a dedicat extraordinar de mult acestui dosar. A fost o întârziere mare din cauza ajustărilor juridice necesare din cauza tratatului de la Lisabona. Asta înseamnă că s-au emis mai multe, au fost mai multe emisii de dioxid de carbon decât ar fi fost normal. În această lungă perioadă de pregătire, E ușor să uităm că o parte din lucrurile din această versiune reformată au fost considerate la vremea lor destul de radicale, mai ales renunțarea pragului de 1000 de metri propus inițial de Parlament în planul de acțiune pentru eficiența energetică și măsura de a introduce aceste, aceste clădiri cu consum de energie aproape zero până în 2021. Din păcate, această solicitare referitoare la noile clădiri nu ne va ajuta în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020. Uh, strategia 2020-2020, pentru că trebuie să venim la reducerea gazelor cu efect de seră și pentru a ne îndeplini obiectivele trebuie să ne concentrăm pe clădirile existente și pe cerințele de eficiență energetică ale acestora. Aș propune trei măsuri esențiale pe care să le întreprindem pentru a realiza, pentru a atinge potențialul de economisire energetică. În primul rând, este foarte important ca Comisia să uh, propună o metodologie solidă de renovare. Calendarul este destul de strâns, nu este foarte mult timp, însă asta și pentru că s-a pierdut foarte mult timp până acum. Și va fi 2014 înainte să se aplice metodologia optimizării costurilor. Apoi, în al doilea rând, toate statele membre trebuie să se gândească la posibilitatea adoptării de uh, ținte anuale pentru îmbunătățirea eficienței clădirilor existente, iar dacă am avea un obiectiv obligatoriu pentru eficiența energetică la nivel european, sunt convinsă că aceste măsuri ar fi luate foarte rapid în statele membre, pentru că acestea și-ar da seama că una dintre căile cele mai ușoare de a atinge un astfel de obiectiv este actualizarea sistematică, modernizarea sistematică a clădirilor existente. În al treilea rând, statele membre trebuie să pună la punct sisteme de finanțare directe pentru mm, renovări și consolidări din punct de vedere energetic. În, ciudul, în ciuda eforturilor uh, raportoarei și raportorului în umbră, nu am ajuns atât de departe pe cât ne-am fi dorit uh, în ceea ce privește reformarea acestei directive. Și este foarte important ca acum să introducem problema eficienței energetice, energetice în planul de redresare economică și sper că nu vor fi întârzieri din partea Comisiei. În fine, aș întreba Comisia, având în vedere ce comentarii s-au făcut în uh, documentul preliminar cu privire la um, slaba punere în aplicare a legislației în domeniul eficienței energetice din trecut, Întreb Comisia, deci, dacă poate asigura uh, punerea în aplicare la timp a acestei directive. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Turmes. Stimate domnule comisar, dragi uh, colegi din Parlamentul European. O felicit pe doamna Țicău și pe toți raportorii din umbră, pentru că fără uh, activitatea lor și fără pozițiile lor ferme, nu am fi ajuns la acest rezultat. Am să încerc în uh, cele două minute și jumătate să vorbesc mai puțin uh, despre directivă și mai mult despre perspective. Ce ar trebui să mai facem pentru a uh, întări uh, punctele slabe din directivă? în această perioadă de criză, ce este mai important decât să creștem uh, eficiența utilizării resurselor și productivitatea în Europa? Avem nevoie de o inițiativă privind clădirile europene care să conțină patru puncte principale. În primul rând, asistență oferită guvernelor naționale la implementarea directivei, pentru că ultima directivă nu a fost bine pusă în aplicare. Domnule Oettinger, uh, Uh, la direcția dumneavoastră generală aveți uh, un singur funcționar care pleacă în iulie. Aveți avea nevoie de personal pentru a asigura punerea în aplicare a acestei directive. Cum veți face acest lucru? În al doilea rând, modelele de finanțare. Ce putem să facem uh, ce se poate face și la comisie pentru ca fondurile regionale să, fie mai poată, să poată fi utilizate mai bine pentru domeniul clădirilor. Poate că puteți să ne dați niște um, detalii despre uh, banii din pachetul uh, de, salvare, de redresare economică. În al treilea rând, avem nevoie de o productivitate a muncii mai ridicată în construcția clădirilor și de aceea avem nevoie de o mai bună formare, pentru că lucrătorii mai bine calificați vor avea o productivitate mai crescută, dar, de asemenea, vor dori și condiții de lucru și condiții de plată mai bune decât cele care există astăzi pe șantierele din Europa și de aceea avem nevoie din partea Comisiei și de o inițiativă în ceea ce privește dialogul social la nivel european între industria construcțiilor și sindicatele din această industrie. Și în al patrulea rând am avea nevoie uh, foarte rapid, urgent, să se pună mai mult accentul asupra clădirilor în cercetare și dezvoltare. Uh, clădiri noi care să uh, aibă un consum uh, zero, un consum de net energie egal cu zero sau să fie foarte puțin consumatoare de energie, pot fi inventate, pot fi create numai în momentul în care întregul proces este mai uh, uh, sofisticat, este mai modern și de asemenea renovarea clădirilor necesită o mai multă, uh, o mai mare concentrare asupra cercetării și inovării. Mulțumesc. Chiria Ford, Mulțumesc, doamna Ford, două minute. Thank you. Mulțumesc și eu aș dori pentru început să-i mulțumesc doamnei Țicău și celorlalți raportori pentru modul în care s-a negociat această directivă. Cu mare căldură a fost primită în grupul nostru și e încurajator să auzim dezbatere despre viitoarele etape care au început deja. Salut acest raport. După cum s-a menționat, 40% din energie este consumată în clădiri. Avem nevoie de o viață, de un trai mai durabil, nu doar din cauza provocării carbonului, ci și din cauza preocupării prețurilor tot mai mari la energie și a securității energetice. Unele state membre sunt deja mult mai ambițioase în obiectivele naționale pentru eficiență energetică și sper că această directivă o să încurajeze și celelalte state să le urmeze exemplul. Certificatele de performanță energetică contribuie la conștientizarea problemei, se pot economisi costuri și încurajarea de noi clădiri și clădirile care sunt renovate să aibă contoare inteligente care să încurajeze consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză, ceea ce duce la progres. Această reformare a fost născută din faptul că directiva originală a fost prost implementată. Mergând înainte, Parlamentul și Comisia trebuie întotdeauna să vadă modul în care implementează statele membre aceste prevederi, iar Comisia trebuie să ajute. Vă rog să facilitați transferul de cele mai bune practici între statele membre și de asemenea se asigure că niște standarde minime în performanță energetică sunt compatibile și reflectă diferențele regionale. Știm cu toții că pentru a fi la înălțimea provocării economisirii de energie, consumatorii din sectorul public și privat, de asemenea, trebuie să recunoască, să vadă beneficiile prin implicarea directă cu inițiative de economisire atât în ce privește mediul înconjurător, cât și situația economică. Dar fac și un avertisment. Există un exemplu în statul membru din care vin. În ce privește o directivă în care există cerințe pentru certificatele eficienței energetică la clădirile publice, ceea ce a dus la costuri suplimentare birocratice cu o economisire foarte mică de energie și a dus la o pierdere de sprijin din partea publicului, lucru regretabil. În fine, ne temem că Uniunea Europeană se confruntă și cu o criză de identitate, dar ar trebui să fie încurajată de acest raport. A existat o unitate de convingeri și de scop de la început și știu că asta s-a întâmplat cu mulți ani înainte ca eu să vin în vara trecută în acest parlament. Să tragem învățămintele că Uniunea Europeană este mai puternică atunci când ne concentrăm pe zonele de mare importanță, unde putem obține rezultate lucrând împreună în interesul comun. Mulțumesc, Matias, un minut. Mulțumesc, președinte. Și eu aș vrea să încep prin a o felicita pe doamna Țicău pentru activitatea sa și pentru perseverență. E un domeniu foarte important, sporirea eficienței energetice a clădirilor din Europa și promovarea durabilității acestora cheltuielile cu consumul de energie sunt prea mari în Europa și avem nevoie de astfel de propuneri. Avem nevoie de o politică ambițioasă la nivel european care să fie susținută de măsuri complementare, mai ales în perioada de criză ca aceasta. Sectorul construcțiilor are un potențial important și reprezintă sectorul perfect pentru promovarea de politici publice. Asta vreau să subliniez în concluzie. Ar trebui să promovăm, să profităm de această ocazie pentru a spori eficiența energetică a clădirilor și pentru a crea milioane de noi locuri de muncă în următorii ani. Nu mă refer aici doar la clădirile noi, ci și la clădirile vechi, renovate care trebuie să respecte standardele. Această legislație va contribui la renovarea clădirilor din Europa și trebuie folosite investiții strategice în acest domeniu, în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Pasca, un minut și jumătate. Úvodom chcem povedať, že som rád, že Európska únia objavila pot... Mulțumesc! Aș dori să vă spun că mă bucur că Uniunea Europeană a văzut în sfârșit că este potențialul de economisire de energie în domeniul clădirilor prin îmbunătățirea izolației acestora, a, a, prin îmbunătățirea izolațiilor, de exemplu, se pot face economii foarte serioase. Dar nu vorbim aici doar de sisteme de încălzire și alte elemente, cum ar fi încălzirea apei sau uh, aerul condiționat. Uh, aici cred că va fi mai dificil să facem economii. Avem nevoie de niște sisteme foarte sofisticate care să poată să ajusteze uh, nevoile să ajusteze căldura la nevoile din diversele părți ale fiecarei clădiri. Fiecare clădire are propria, propriile sale caracteristici, fie că este o clădire comercială sau una rezidențială. Și de aceea ar trebui să ne focalizăm asupra îmbunătățirii standardelor în inginerie, promovarea soluțiilor inteligente pentru fiecare clădire în parte, ceea ce înseamnă că trebuie să creăm niște stimulente pentru ca cei care lucrează în industria construcțiilor să-și îmbunătățească uh, competențele. Eu sper că vom avea succes, dar cred că va fi dificil în multe domenii. Mulțumesc. Chiria Carvalho, e lepta. Doamna Carvalho, două minute. Sectorul de construção este responsabil pentru 40% din consumul energético. Doamnă președinte, domnule comisar, sectorul um, construcțiilor reprezintă 35% din emisii în Europeană. Legislația actuală precizează că până în 2020 clădirile noi ar trebui să aibă un consum de energie aproape zero și că clădirile vechi ar trebui renovate pentru o mai mare eficiență energetică. Legislația aceasta va contribui la reducerea dependenței de energie în Europa și o, la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon. În plus, ea va aduce locuri de muncă noi pentru cetățenii europeni. De aceea trebuie să existe, trebuie să privim această eficiență energetică ca pe o șansă care va contribui la o creștere economică durabilă. Renovarea înseamnă că avem nevoie și de o sporire a investițiilor publice și private totodată. Investițiile de stat trebuie să meargă în paralel cu cele private pentru a se crea locuri de muncă, mai ales în uh, sectorul IMM-urilor. Avem nevoie de programe de formare pentru relansarea economiei. Numai așa statele membre și Comisia ar trebui să folosească fondurile regionale pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor, folosind efectul de catalizator al acestor fonduri pentru a iniția uh, proiecte cu investiție privată pentru a ne asigura că avem suficiente fonduri pentru renovarea de clădiri și pentru construirea de clădiri eficiente din acest punct de vedere. Mulțumim, domnul Padar, un minut. Lugupeetud oma tähtsuselt on raport üks. și domnilor, Domnule președinte, raportul domnului Țicău este unul dintre cele mai importante în ce privește instrumentele de politică energetică și în materie de schimbări climatice. Aș dori să îi felicit pe toți cei care s-au implicat în acest sens, în special pe doamna raportor, evident, doamna Țicău. Nu o să repet cele spuse deja, o să mă refer la două aspecte. Mai întâi, Directiva oferă noi oportunități de afaceri pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor va fi nevoie de noi tehnologii. Pe viitor va fi o cerere tot mai mare și de clădiri, de materiale prietenoase în ce privește ecologia, reciclarea deșeurilor și locuințe inteligente. Așadar, societățile comerciale din Uniunea Europeană, statele membre și Uniunea trebuie să depună eforturi comune pentru a investi în tehnologii care să reducă impactul de mediu al clădirilor. Clădiri care utilizează 40% din energie și generează 38% din emisiile de CO2. E, în al doilea rând, important uh, faptul că nu știm precis cine va plăti. Directiva conține o propunere prin care Comisia Europeană ar trebui să cheltuiască din fondurile structurale pentru eficiența energetică a clădirilor. Eu consider că finanțarea trebuie identificată în actualele perspective financiare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deli, un minut. Dragi colegi, salut uh, progresul pe care îl reprezintă această directivă urgența luptei împotriva schimbărilor climatice. 2010, an de luptă împotriva sărăciei, excluderii sociale. Considerăm că între 50 și 150 de milioane de europeni suferă de precaritate energetică, conform uh, datelor de care dispunem. Cu toate acestea, această legislație se referă numai la clădirile noi și nu va atinge decât 2,7 milioane de noi locuințe pe an, în timp ce există 200 de milioane de locuințe vechi în Uniunea Europeană va trebui cel puțin să se renoveze 150 de milioane de locuințe până în 2050 pentru a se atinge factorul 4. Domnule comisar, din 2007 încoace, 4% din fondurile uh, Acestea sunt uh, disponibile pentru eficiența energetică a clădirilor din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, dar aceste fonduri sunt utilizate pe scară foarte redusă. Deci cum veți exercita presiunea asupra statelor membre să utilizeze concret aceste fonduri ca nu cumva să dispară începând cu 2013, când unele vor fi, unele ar trebui de fapt extinse. Mulțumesc. Is Mr. here? Domnul Ziobro e aici? Se pare că nu. Atunci, următorul vorbitor, doamna Saudargas, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, după cum au spus mulți colegi, modalitatea cea mai eficientă din punct de vedere economic de a ne asigura că avem o securitate energetică este aceea de a economisi energia. Această directivă, în noua versiune reformată, înseamnă că și eu pot să mă alătur celorlalți colegi care au felicitat-o pe raportarea noastră, doamna Țicău, și de asemenea pe ceilalți colegi care au colaborat la acest document. În sectorul imobiliar, există un potențial uriaș care nu se folosește nu doar de economisirea energiei, ci și de creare de locuri de muncă, de introducere de noi tehnologii. De exemplu, în Lituania, în țara mea, mai mult de 80% din toate clădirile au fost construite acum mai mult de 20 de ani și sunt foarte ineficiente din punct de vedere energetic. De aceea, noua directivă este un document foarte oportun și binevenit în această criză. Această propunere a Consiliului este una echilibrată, care ia în considerare și principiul, principiul subsidiarității, care fixează standarde minime pentru noile clădiri, pentru clădirile renovate, ceea ce va crea condiții bune de economisire a resurselor de energie și de a economisi de asemenea banii oamenilor. Uh, certificarea și niște uh, măsuri mai uh, stricte de certificare vor încuraja oamenii să-și schimbe obiceiurile. Domnule președinte, în mai multe rânduri s-a spus acest lucru și vreau să vă atrag atenția asupra lui. Succesul directivei va depinde în mare măsură de punerea sa în aplicare rapidă în statele membre și pentru acest lucru avem nevoie de măsuri de susținere financiară și din partea statelor membre și din partea Uniunii Europene. Eficiența energetică este una dintre prioritățile Uniunii Europene și ar trebui să fie o prioritate pentru toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumim!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

Domnul Marinescu a vorbit deja despre acest punct. Anumite state membre au deja o anumită experiență în acest domeniu. Mă refer, uh, spre exemplu, de împrumuturi care au fost făcute în Ungaria, spre exemplu, și 250.000 de locuințe HLM au fost renovate și, de asemenea, în aceste clădiri putem iniția modificări eficiente și importante. Trebuie să urmăm acest program și să îl extindem și către zonele rurale. Mulțumesc! Comisar, in der anstehenden... Domnul Mălțăr, un minut. Domnule comisar, cred că trebuie să nu uităm niște lucruri. Economiile energetice sunt uh, destul de controversate. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, dar reparațiile clădirilor vechi s-ar putea dovedi foarte costositoare. Nu are rost să renovăm o clădire goală, fiindcă nu facem decât să aruncăm banii pe fereastră în ceea ce privește protecția mediului, în, în ceea ce privește protecția cetățenilor, nu cred că în ceea ce privește reparația acoperișurilor și instalarea panourilor solare ar trebui să existe vreo ingerință din partea statului. Trebuie să existe un trebuie să trebuie să existe un tarif feed-in dar acesta ar putea duce la sporirea prețurilor. Și asta fiindcă nu avem uh, aceste echipamente inteligente de care avem nevoie. Vă mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport și mai ales faptul că sunt uh, recomandări minunate făcute de colegi fără îndoială, este absolut clar că aceste clădiri de astăzi și locuințele de astăzi care sunt în majoritatea vor exista și în 2020 și în 2025, trebuie să ne concentrăm pe ele e absolut imediat. În țara mea există foarte mulți șomeri în acest moment pentru că nu se construiesc case, dar există mii de locuințe care sunt goale, în care nu locuiește nimeni, așa încât nu e nevoie să se construiască noi locuințe. Așa cum spunea colegul meu, trebuie să ne concentrăm asupra locuințelor existente. Aș dori să-i spun domnului comisar că, de fapt, guvernele ar trebui să folosească fondurile structurale pentru a aborda această problemă imediat. Este extrem de important și planul acesta trebuie pus în aplicare. Mulțumesc, doamna Băsescu, aveți cuvântul

până la unu ianuarie două mii unsprezece cel târziu conform reprezentanilor guvernului. pentru cetăeni principalul avantaj al reabilitării termice a locuinelor va fi reducerea costurilor de întreinere. în acest scop ministerul dezvoltării regionale a alocat anul acesta o sută cincizeci de milioane de lei. vă Doamna Roitova, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, performanța energetică a clădirilor a căpătat o însemnătate prin această directivă și este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă și, pentru, și în ceea ce privește independența Europei față de țările terțe. Eu sper să reușim uh, să ajungem la o reducere a emisiilor în următorii 10 ani și să fim mai puțin dependenți de combustibil fosil. Sperăm ca acest document uh, să dea un nou avânt um, adaptării termice a clădirilor. Pentru toate aceste măsuri trebuie să existe fondurile necesare. Sunt de acord cu propunerea domnului Mănescu pentru crearea unui fond special care însă să se refere la toate clădirile la nivel european, nu numai la cele prefabricate. Mulțumesc. Un minut, doamn, domnul Wertmann. Doamna Wertmann. Stimați colegi, 2008 în 2008 Uniunea Europeană s-a angajat să reducă uh, cu 20% um, eficiența să consumul de energie și să sporească eficiența energetică a clădirilor până în 2020. Um, uh, e un mijloc de a scădea consumul și de a ieși din criză. E nevoie de experți, uh, de specialiști și trebuie să creăm locuri de uh, lucru în și trebuie să facem acest lucru pentru cetățeni. Aș dori să arăt că situația energetică a clădirilor vechi, vorbesc de nevoia de îmbunătățire a situației energetice a clădirilor vechi, de fapt. Mulțumesc! Și în numele Comisiei acum, domnul Oettinger, aveți cuvântul. Domnilor și domnilor, stimați colegi, suntem de acord în ceea ce privește importanța renovării clădirilor existente și a noilor clădiri pentru a ne atinge scopurile eficienței energetice și pentru a scădea emisiile de dioxid de carbon. Dacă analizați alte domenii, uh, de exemplu energia folosită în domeniul auto sau uh, Putem vorbi despre companiile energetice, uh, fie că sunt mai noi, fie că sunt mai vechi, uh, industria constructoare de mașini, adică un număr de parteneri pe care trebuie să-i câștigăm de partea noastră, iar numărul acesta de parteneri e destul de mic. În ce privește clădirile, Există un număr destul de mare de persoane, de părți implicate, nu? Uh, proprietarii, chiriașii, utilizatorii, primăriile cu planurile lor de urbanizare uh, și planurile de construcții, uh, părțile interesate la nivel regional, apoi provinciile și regiunile care au și ei interes în legile privind construcțiile. Toate acestea sunt foarte importante pentru a atinge țintele uh, cifrice pe care ni le-am propus și pentru a le atinge și la nivel orizontal. E vorba de milioane și milioane de parteneri, așa încât uh, directiva de astăzi este un pas foarte important înainte și sunt, consider însă că nu este pasul final. Aș dori să preiau ideile dumneavoastră, le-am urmărit cu mult interes și uh, vă rog să mă credeți că îndeplinirea și punerea în aplicare a directivei este la fel de importantă ca și pregătirea. Astăzi este doar pe hârtie, dar uh, va câștiga valoare prin punerea în aplicare împreună cu toți participanții din toate statele membre și împreună și cu părțile interesate, cu utilizatorii și proprietarii mm, clădirilor. Nu e vorba numai de clădiri uh, noi, ci și de activități de renovare pe care dorim să le desfășurăm și în care să punem în aplicare aceste măsuri, uh, măsuri de economisire a energiei. Propunerea privind economisirea energiei și folosirea 150 de milioane de euro în acest uh, sens va fi uh, adusă în discuție în săptămânile viitoare. Intenționăm să acționăm foarte rapid și vrem să vedem dacă suma nu va fi mai mare de 150 de milioane de euro. Uh, iar în, din iulie până în septembrie vom discuta acest program pentru eficiența energetică și energiile regenerabile împreună cu statele membre implicate, cu cei implicați în acest program. Am vorbit cu colegul Han astfel încât să ă, stabilim ținte mai mari privind economisirea de energie la programele regionale și avem, îi acordăm toată susținerea. Și cu următoarea program, perioadă de programare vrem să vedem cum putem să îmbunătățim eficiența energetică și avem nevoie de eforturile dumneavoastră în acest moment pentru pregătirea următoarei perioade financiare. Știți care sunt programele majorita, majore, știți care sunt problemele financiare. Nu cred că statele membre o să ne dea mai mulți bani, mai ales acum în timp de criză Uh, și uh, în consolidarea bugetului trebuie să ne mulțumim cu acel procent din PIB pe care îl avem. Deci energia este o prioritate, cercetarea energetică și programele de economisire a energiilor pentru cei aflați în teren sunt de asemenea importante, ca și măsurile uh, suplimentare pentru infrastructură. Pentru mine este foarte important ca în pregătirea următoarei perioade financiare să uh, vedem uh, cum putem la nivel local și regional și național să vedem cum putem renova clădirile, cum putem aduce acest element în programele noastre de finanțare. Deci este un pas important, dar nu este pasul final, cum spuneam. Așa că voi prelua ideile dumneavoastră. Sunt sigur că veți sta cu ochii pe noi când ce privește aplicarea practică și să sperăm că vom avea multe succese. Doresc să mulțumesc tuturor eurodeputaților, doamnei raportor, mai ales doamnei raportor. Sunt regiuni uh, din Uniune, din alt, din lume, din Statele Unite, din China, care urmăresc cu mult interes acest proiect de program și suntem cu un pas înaintea lor din acest punct de vedere. Mulțumesc!

parlamentul european a cerut i în primă lectură crearea unui fond dedicat eficienei energetice începând cu. două mii paisprezece domnule comisar vă vom sprijini în crearea acestui fond. mulumesc. foarte mult Votul va avea loc mâine, dezbaterea este închisă. Stimați colegi, conform programului, urmează o dezbatere pe marginea raportului domnului Mandas privind numele produselor textile și etichetarea produselor textile. Raportorul este aici? Bun.